commencer Haideți, serios, să începem, pentru că avem foarte multe voturi astăzi. Dacă nu sunt obiecții, atunci ordinea de zi de astăzi poate fi adoptată. Doresc să vă amintesc că ședința noastră este transmisă în direct pe internet și avem o aplicație care se numește e-meeting și care permite tuturor deputaților din Comisia ITRE și TRAN, precum și asistenților lor și consilierilor politice, să aibă acces la documentele uh, în format electronic. Avem regim complet de interpretare. Mulțumesc uh, interpreților pentru prezență. Aș vrea doar să vă amintesc care este procedura. Vom începe cu votul referitor la mecanismul uh, pentru interconectarea Europei, raportul domnului Marinescu, al doamnei Virkunen și al domnului Pavel Telicca. Vreau să vă amintesc că cele două comisii, ITRE și Transport, au căzut de acord asupra faptului ca fiecare ședință comună să fie uh, moderată de pre- alternativ președintele câte fiecarei uh, comisii. Vreau să-i mulțumesc domnului Buzek pentru cooperarea excelentă, precum și raportorilor doamnei Virkunen, domnului Marinescu și domnului Telicca. Votul pe acest raport, deci mai ales votul electronic, se va face în două părți. Prima parte. Vom vota cu începere de la compromisul C1A până la CA17. Articolul 17, deci, va fi cuprins în vot. Și acest vot îl voi uh, conduce eu. A doua parte a votului, care începe cu compromisul 18 până la votul final va fi un vot condus de președintele Comisiei ITRE și anume domnul Buzek. Deci, nu vom vota mandatul de lansare a negocierilor, raportul va fi direct Uh, transmis în ședința plenară și astfel ședința plenară va putea hotărâ să trimită comisiei competente pe fond, deci de fapt ITRE și transporturi, pentru a lansa negocierile interinstituționale. După care, președintele Comisiei ITRE va putea să informeze pe eurodeputați asupra momentului exact când anume votul va avea loc, în plen mai ales. Și înainte de a încheia, poate că am să-i dau cuvântul colegului meu, domnul Buzec, în așa fel încât să ne spună câteva cuvinte înainte să începem voturile. Doriți să spuneți câteva cuvinte, domnul Buzec? Good morning, everybody! Bună dimineața tuturor! Mais quel chaleureux bon... Dar ce salutări matinale călduroase, nu? Bun, haideți să verificăm dacă suntem în regim complet pentru a vota. Deschid un vot pentru a testa, pentru a vedea numărul de deputați prezenți, pentru a verifica dacă avem quorum. S-a deschis votul. Ah, les verts, ils ont voté en plus. Non, mais c'est moi qui vais retirer ma carte. Da, se pare că e cineva în plus de la verzi. Am să-mi retrag eu cartela de vot din consolă. Bun. Acum totul e corect. Put- sunteți gata? Putem să începem. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 338. A, nu, mă iertați. Trecem direct la compromisul 2B. Cine este pentru? Împotriva? Abțineți? Nu e foarte clar. Așa că deschid votul. S-a închis votul. și se respinge cu un vot diferență. Continuăm. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar. Așa că s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Păi nu ridicați brațele, n-am văzut. Bun, nu mi-aruncați mie răspunderea în cărcă. Trecem direct la amendamentul 446. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bun, aveți tot dreptul. Atunci s-a deschis votul. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem direct la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la compromisul 42A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar. Bun. S-a deschis votul electronic. On ferme le vote. S-a închis votul și se respinge. Cine a zis că era clar și limpede? Păi nu era. Uitați la rezultat. Bun, continuăm. Trecem direct la amendamentul 556. Cine este pentru? Atode, atode. No. If this is Nous avons, le, nous avons voté le compromis. Stați puțin, o să votăm mai întâi compromisul 4-2. Am votat întâi 4-2A, da? Am spus că era respins. Dacă acela e respins, atunci trecem direct... A, stați, aveți dreptate. Ne-am lămurit. Pepe vă calmați și totul o să fie bine. Am respins 4-2-A. Având în vedere că acela a fost respins, aveți dreptate. Votăm acum 4-2. Compromisul 4-2 se supune la vot. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 556. Cine este pentru? împotriva, abțineri se respinge. Și iată că acum ajungem la compromisul 4-3A. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Cred că e adoptat, dar mai bine să verificăm. Deschid votul la compromisul 4-3A. Nu. 4, 3, A. A. No. Calmez-vous, ça va bien se passer. Toată lumea să se calmeze, totul merge ca pe roate. Tocmai votăm compromisul 4, 3, A. Acum, închid votul și se adoptă. Deci, trecem direct la amendamentul 558. Acest amendament are două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că s-a deschis votul electronic pentru a doua parte a amendamentului 558. Am închis votul și se respinge. Și acum votăm în bloc următoarele amendamente. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Se resping. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 597 pentru, împotriva, abțineri. Nu e clar, așa că îl supunem la vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Așa că se supune la vot. Considerentul 36. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și trecem acum direct la compromisul 6A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la compromisul 6B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 638. E caduc, de fapt, așa că ajungem direct la 648. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Și trecem direct la Amendamentul 898. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Doriți să verificăm? Bun. S-a deschis votul. Pentru amendamentul 898. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul și se respinge. Vom continua. Amendamentul 658. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem direct la Trecem direct la compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 688. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 689 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în mod normal. Doriți să verificăm? Bun, atunci verificăm. Amendamentul 689. S-a deschis votul. Je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă într-adevăr. Acum, trecem la amendamentul 518, al patrulea aliniat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, așa că îl vom supune la vot electronic. Amendamentul 518. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă. Și trecem direct la amendamentul 518, cel de-al cincilea aliniat. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 721. 721. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că e respins, dar vom verifica. Votăm amendamentul 721. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul și se respinge cu o diferență foarte mică, două voturi. Și trecem direct la amendamentul 744. Cine este pentru, împotrivă, abține și se adoptă. Vreți să verificăm 744? Foarte bine. Votăm electronic. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul și se adoptă. Și ajungem la amendamentul 518, cel de-al treilea aliniat. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la compromisul 9.2b. Compromisul 9.2b. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Vreți să verificăm? Bun, atunci verificăm. S-a deschis votul pentru compromisul 9 2 b Allez, je ferme le vot. S-a închis votul. Stați așa. Se respinge. 46 voturi pentru, 46 împotrivă. Se respinge. Și continuăm. Trecem la compromisul 9.2a. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Je ferme le vot. Și acum închid votul. Se adoptă. Două voturi diferență. Trecem direct la amendamentul 808. Amendamentul 808. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 794. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral la compromisul 13. Cine este pentru? Nu, mai întâi, vreau să știu dacă sunt obiecții față de acest amendament oral. 1, 2, 3, gata, nu se opune nimeni. Atunci îl supunem la vot. Votăm amendamentul oral în articolul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar rezultatul, așa că votăm electronic ca amendamentul oral de la articolul 13. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul și se adoptă. Nu, nu, nu, nu. oral compromis. Et donc, l'amendement oral et le compromis... Amendamentul oral de la articolul 13 se adoptă și trecem direct la amendamentul 876. 876. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Și trecem la compromisul 14. Și aici avem un amendament oral. Aș dori să știu dacă se opune cineva față de acest amendament oral, dacă sunt obiecții. Nu? Atunci se supune la vot. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Și acum trecem direct la amendamentul 923. Amendamentul 923 pentru, împotriva, abține, se respinge. Dar doriți să verificăm atunci? Se supune la vot amendamentul 923. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul și se respinge. 46 pentru, 46 împotrivă. Și trecem direct la votul adițional la compromisul 14. Aici avem mai multe amendamente, așa că cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă. Navastră ați cerut să verificăm. Iată rezultatul. Și acum trecem direct la amendamentul 971. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Se deschide votul pentru 971. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 557. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Trecem direct la compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, compromisul 15.2 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că îl vom supune la vot electronic. Deschid votul la compromisul 15.2. Je ferme le vote. S-a închis votul și se respinge. Trecem direct la compromisul 16. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vom vota amendamentele adiționale. 989 până 990. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm. Se supun la vot aceste două amendamente. S-a deschis votul. Je ferme le vote. S-a închis votul și se resping. Și acum trecem la amendamentul 991. Amendament oral? A, stați puțin. Haideți să vedem dacă sunt obiecții la acest amendament oral. Se pare că nu sunt. Atunci îl Vom vota. Amendamentul dumneavoastră, domnule Marinescu, îl supunem la vot. Stați fără grijă. Știu ce fac. 991. Deci 991. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. N-aveți încredere în mine, domnule Marinescu? Am deschis votul. Je ferme le vot. Votul s-a închis. Îmi pare rău, domnule Marinescu, este respins. Amendament oral acum. Pe articolul 17, nu știu dacă cineva obiectează, nu? Supunem la vot pentru, împotrivă, obțineri și se adoptă. Și acum uh, predau ștafeta exact la compromisul 18 domnului Buzec. Set, pardon. La 17. Mulțumesc foarte mult, Karim. Ai făcut o treabă foarte bună. Și acum, la compromisul 18. Pentru 17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 Trecem acum la compromisul 18, pentru că la 17 am adoptat. Domnule Buzec, vă dau din nou, din nou cuvântul la compromisul 18. Nu avem altă posibilitate decât să votăm compromisul 18 acum pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 1012 pentru împotrivă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 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva ab... Nu, voi verifica. Well, some stop is necessary, you see, so thank you very much for that. Uneori e util să verificăm. Acum am închis votul și se adoptă. Compromisul 27A pentru, împotrivă, haideți să verificăm. And I close the vote. Se închide votul. Rejected. Rejected this time. De data aceasta se respinge. Trecem la compromisul 22 pentru Pardon, 20 spune. 22 spune președintele. 20. 20 cu 2 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Se respinge. 1074 pentru Împotrivă. Doamne Dumnezeule, spune președintele, ar trebui să verific. 1074. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 28 cu amendament oral din partea PP. Dacă sunt obiecții, în primul rând, dacă sunt obiecții, vă rog să semnalați asta. Nimeni pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78, 79, 80, 81 împreună căci sunt identice. Pentru, pardon, spune președintele, îmi cer scuze, bine, aștept. E gata toată lumea? Bine. Deci de la 78 până la 81, patru amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 3, constituentul 3A, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm acest compromis și închid votul. Se respinge. Compromisul 9, considerentul 4A, pentru, împotrivă, ar trebui să verificăm încă o dată. Și aici, verificăm. La considerentul 4A, compromisul 9. Închid votul. Se respinge de data asta. Deci votăm și Compromisul 9 de la considerentul 4. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, probabil se adoptă. Închid votul. Se adoptă, desigur. Compromisul 9, considerentul 4A9, pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. Închid votul. Se respinge. Compromisul 3, considerentul 4B9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de data aceasta. 165 pentru. Vai de mine, spune președintele. Încă o dată. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Închid votul. Se adoptă. Și trecem mai departe. Douăste douăzeci și patru. Doi, doi, patru, spune președintele. Vă rog să-l căutați. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 233. Închid votul. Se acceptă. 239 pentru, împotrivă, să verificăm încă o dată și la aici. 239. Închid votul. Se respinge. 308. 308. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Închid votul. Se respinge. Vot final. Votăm uh, proiectul de raport astfel amendat. Vot cu apel nominal. Deschid votul. And I close the vote. Închid votul. Da, se adoptă clar. Felicitări uh, raportorilor, tuturor și mulțumesc foarte mult, doamnei președinte. A fost excelent să cooperez cu dumneavoastră. Mulțumesc mult! Dragi prieteni, Am înțeles că votul la plenară este prevăzut pentru decembrie 2018. Doresc să mulțumesc mult tuturor pentru participare. Mă adresez acum membrilor ITRE. Dragi prieteni, ceva foarte important. Avem o audiere. Reuniunea noastră continuă în sala 4Q2. Deci am înțeles că noi toți plecăm acum la 4Q2. E ok? Ne vedem acolo la ora 10. Continuăm les votes dans cette même salle. Okay, thank you very much. Iar Comisia Tran își continuă votul în această încăpere, aceeași încăpere. Mulțumim foarte mult! Nous reprenons nos travaux. Ne reluăm lucrările la 10 jumătate, aici, în această sală. Vă întoarceți și ne întoarcem la vot la 10 și jumătate. Mes chers collègues de la Commission Transport. Dragi colegi de la Comisia noastră Transport, dacă vă uitați pe ordinea de zi, scrie foarte clar că votul are loc la 10 și jumătate. Parce que, Madame, Madame Meissner, parce qu'il y a aussi d'autres Doamna Meissner, o altă echipă de tehnicieni vine la ora 10 și jumătate și scrie foarte clar pe lista de vot Nous restons, la Commission Transport, nous restons dans la même salle. Comisia Transport rămânem în aceeași sală, dar începem din nou la 10 și jumătate. E înscris asta în documentele dumneavoastră.